Următorul punct, o altă dezbatere, întrebarea orală privind acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Coreea de Sud. Și în primul rând vor lua cuvântul cei care au adresat aceste întrebări. Daniel Gaspari, domnul. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Acordul cu Corea de, de liber schimb cu Corea de Sud a ajuns la o concluzie de succes și documentele au fost semnate. Toate bune și frumoase, dar câteodată avem impresia, dacă examinăm în detaliu uh, aceste acorduri, că uneori uh, graba strică treaba. Sperăm totuși că acest acord, uh, că vom vedea roadele acestui acord în, uh, pe durata mandatului uh, dumneavoastră. E clar că există multe avantaje potențiale pentru economia și industria europeană în general, ca urmare a negocierilor purtate, de exemplu, în domeniul farmaceutic, industria chimică, servicii, mașini unelte, ar putea să, s-ar putea să obținem avantaje. Industria producătoare de autovehicule este un domeniu unde întâmpinăm multe dificultăți Uh, prin a, în a defini, de exemplu, uh, conceptul de piese de schimb uh, de import în ce privește Corea. Deci sper că putem utiliza mecanismul de salvardare în următoarele luni pentru a rezolva unele puncte problematice. Nu doar să le evocăm, ci să le și rezolvăm. Eu cred că Parlamentul va, își va da acordul uh, doar dacă se va fi rezolvată această problemă legată de industria producătoare de autovehicule. Sigur, avem acum uh, internetul la dispoziție, putem uh, vedea în detaliu uh, mecanismele de aplicare ale acordului. Eu nu am avut timp să fac acest lucru până acum, dar oricum știu că grupul meu va acționa ca un partener loial în apărarea intereselor europene și mai ales a industriei automobile. Mulțumesc și domnul Gianluca Sust acum. Mulțumesc, domnule comisar. Pe, pe scena mondială au apărut uh, noi actori unii până acum câtva timp considerate chiar țări în curs de dezvoltare. Uh, acest lucru trebuie să ne schimbe abordarea inclusiv culturală spre liberul uh, schimb și mod, mod, modurile în care uh, Uniunea Europeană acționează față de competitorii săi importanți. Acest parol trece prin, uh, inclusiv prin cuvinte magice care încă nu au intrat în vocabularul Comisiei Europene. E vorba de cuvinte ca reciprocitate, lupte împotriva dumpingului, împotriva barierelor tarifare, Um, interesul european și din această perspectivă trebuie văzut acord de liber schimb cu Corea de Sud. Și, uh, comisarii uh, pentru piața internă uh, ale unor au fost foarte nedumeriți pentru că știm că principalele schimburi comerciale se referă la schimburi la industria automobilă unde este un dezechilibru clar în favoarea coreanilor la export. Ce sens are un ajutor indirect pentru fiecare uh, automobil uh, corean vândut în Europa când știm care este situația producătorilor de vehicule europeni? Cum să nu fim uh, perplexi și inclusiv ne gândim la situația industriei textilă și cea electronică? Domnule comisar, nu vom aștepta să ni se repete de sute de ori, după cum a făcut înaintea noastră doamna Ashton, că există avantaje pentru industria noastră chimică sau farmaceutică sau agroalimentară Uh, pentru că aceste uh, uh, avantaje sunt minime față de consecințele negative pentru industria textilă, electronică și mai ales autovehiculă sau pentru serviciile financiare. Dar Europa astăzi, cu această criză, mai e posibil să aleagă opțiunea financiară pentru propria dezvoltare? Toți am salutat cu, plin de speranță noua Europa născută la Lisabona. Însă această Europa, mai ales astăzi, nu poate să nu se gândească la interesul european în întreaga lume. Statele Unite nu joacă cinstit când apără Boeing-ul uh, Airbus. Guvernul argentinian amenință expropierea Telecom. Acordul cu Corea va face uh, legitime uh, relații triunghiulare până acum ilicite uh, cu China. În acest, uh, în acest context trebuie să acționeze marile noastre întreprinderi care angajează sute de mii de Uh, lucrători cu familii întregi al căror uh, viitor este periclitat nu pentru că nu uh, produc bunuri foarte de, de mare calitate, ci pentru că interese oculte pre, prevalează asupra unor interese obiective. Contăm pe dumneavoastră, domnule comisar, ca pentru a evita o ratifică pripită și a se lua decizia de aplicare provizorie a acordului înainte de ratificare, uh, și înainte de a se uh, defini cu claritate uh, uh, acest regulament prin clauza de salvgardare, salvgardare bilaterală, deci contăm pe noastră, domnule comisar, să dați dovadă de înțelepciune. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Toiler pentru două trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Tratatul de la Lisabona deschide un nou capitol de cooperare între cele trei instituții și codecizia uh, între Parlament, care este ales direct de uh, cetățenii europeni și uh, restul instituțiilor, ne ajută la să respectăm părerea cetățenilor și a consumatorilor din statele membre. Și, bineînțeles, comerțul liber este piatra temelie a Uniunii Europene și trebuie să luptăm împotriva protecționismului. Acest acord cu Corea poate avea o contribuție majoră la comerțul internațional și, deci, la ocuparea forței de muncă și dezvoltare. Dar, bineînțeles, este în natura lucrurilor că prevederile tratatului Uh, prin prevederile tratatului, anumite sectoare se simt mai vizate decât altele și datoria acestui Parlament este aceea de a echilibra efectele asupra diverselor sectoare ale economiei, dar trebuie să avem informațiile potrivite pentru a avea evaluările adecvate și cerem Comisiei să ne dea aceste uh, informații. În cadrul Comisiei și în cadrul plenarilor nu considerăm că am primit suficiente informații și tocmai de aceea am pus această întrebare. Uh, în conformitate cu informațiile pe care le avem deja, acordul ne va oferi o ocazie uh, industriei europene, în special în uh, domeniul uh, agriculturii, industriei chimice și în industria serviciilor, dar vor exista și efecte negative pentru industria textilelor, electrotehnicelor și automobilelor. Corea este o țară dezvoltată și acolo nu sunt interzise Uh, tarifele uh, asupra bunurilor, deci va exista un dezechilibru între Uniunea și uh, Corea. Um, Comisia a inclus uh, deseori în trecut uh, clauze de protecție și, într-adevăr, avem nevoie de acest lucru și aici. Avem nevoie de claritate în interesul uh, companiilor noastre și avem nevoie de prevederi care pot fi folosite. Nu vrem să vedem o clauză de protecție care să nu aibă niciun efect și niciun scop, pentru că acordul pare să includă reguli care sunt asimetrice și ar stabili un precedent major pentru viitoare contracte similare sau viitoare acorduri similare. Deci avem nevoie, într-adevăr, să luăm în serios acest uh, lucru și să avem rezultate bune. Deci, uh, Acordul trebuie să fie dezbătut de Parlament și, de asemenea, și prevederile de implementare trebuie să fie dezbătute de Parlament, astfel încât să nu poată fi aplicat fără a se bucura de sprijinul Parlamentului. Acest lucru este extrem de important, chiar dacă va întârzia implementarea și aplicarea acordului. Deci, întreb Comisia dacă nu putem să uh, acordăm un rol mai mare uh, Serviciului de Relații Externe care va fi înființat. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Sturdy, două minute. Mulțumesc, domnule pre- doamnă președinte. Numai prin deschiderea piețelor și eliminarea barierelor ne putem reconstrui industria, putem crea locuri de muncă și putem impulsiona economia. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru ce ați spus uh, mai devreme consumatorii, toate domeniile industriale. Sunt o serie din aceste domenii care vor beneficia de eliminarea barierelor netarifare, simplificarea procedurilor de certificare, transparența, predictibilitatea prețurilor, toate sunt în beneficiul consumatorului. Piața de consum din Coreea dorește acces la produsele agricole din Europa, din uh, Europa, cum ar fi alcoolul, vinul, brânzeturile, care sunt protejate de indicațiile geografice. Foarte multă lume spunea că nu e bine să avem acest acord, dar trebuie clarificate o serie întreagă de lucruri uh, de către Comisie. Incluziunea, includerea unor clauze speciale arată faptul că un asemenea acord trebuie să se bazeze pe reciprocitate, pe beneficiu reciproc. Dar uh, eu știu, este foarte neclar deocamdată care ar fi povara asupra producătorilor europeni de mașini. Comisia liberalizează regimul de importuri iar uh, Coreea beneficiază de reducerea acestor tarife. Uh, relevanța economică se va vedea în timp. Ce dovezi are Comisia să arate acest lucru? Pentru că s-ar putea să se ajungă la folosirea mecanismelor de salvgardare pentru a excede, a depăși perioada de uh, tranziție. Deci aștept niște lămuriri în această privință. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Și acum domnul de Hucht. Thank you, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, deputaților autori ai întrebării orale care confirmă uh, interesul Parlamentului European în acordul de liber schimb între UE și Corea de Sud. Va fi primul uh, acord major comercial în care Parlamentul European va trebui să-și dea acordul formal conform Tratatului de Lisabona, pentru că are competențe sporite în acest domeniu prin noul tratat. Uh, nu pot răspunde în detaliu tuturor uh, uh, întrebărilor, dar sigur vă voi furniza un document înscris. E vorba nu doar de singurul acord de acest tip negociat cu o țară din Asia, este și cel mai ambițios și cel mai exhaustiv astfel de acord. După mai mult de 2 ani de negocieri, uh, pentru că a fost inițiat, uh, acordul a fost inițiat în octombrie, în octombrie anului trecut și mai precis pe 15 octombrie. Sigur, am acționat în cooperare cu Parlamentul și uh, rezoluția Parlamentului asupra Coreei din decembrie 2007 a fost binevenită. Multe din problemele uh, uh, evocate în rezoluție au fost incluse în acord. Acest proces a fost însoțit și de un dialog constant cu societatea civilă uh, în, uh, și cu, un, uh, cu o evaluare de impact corespunzătoare. Uh, până la sfârșitul lunii martie, Comisia va prezenta Consiliului decizia de a autoriza, decizia de a, de a autoriza semnarea acordului de liber schimb cu obiectivul de a semna, uh, ratifica până la sfârșitul lunii aprilie. Acum Comisia completează analiza fapt, faptului dacă acordul uh, este și de competența statelor membre, în care caz uh, ar trebui ca toate statele membre să ratifice înainte de a putea intra formal în vigoare. Acest proces poate fi unul de durată, așa că ar putea fi necesar ca um, Comisia să propună ca acest acord să fie uh, aplicat uh, anticipat și provizoriu înainte de intrarea sa în vigoare dar, uh, sigur, și Consiliul trebuie să analizeze o, pro, o propunere în acest sens din partea Comisiei. Sigur, noi suntem uh, dornici ca și Parlamentul să-și uh, poată exprima părerea înainte de aplicarea acordului și vom continua să căutăm împreună cu Consiliul și Parlamentul cele mai bune moduri ca să ne asigurăm că acordul va fi ratificat fără mari întârzieri, deci e important să-l aplicăm cât mai repede posibil. În ce privește regulamentul privind clauză de salvgardare. Noi vom face o propunere în acest sens Consiliului și Parlamentului în următoarele săptămâni și sperăm că va fi posibil să adoptăm această legislație cât mai rapid posibil pentru a ne asigura că punerea sa în aplicare uh, are loc uh, cât mai curând posibil după aplicarea acordului. Uh, beneficiile economice ale acordului sunt majoritatea în favoarea Uniunii Europene, pentru că Uh, vor ajuta exportatorii de bunuri agricole și industriale și vor, uh, se vor realiza economii de 1,6 de miliarde de taxe vamale anual. Uh, sigur, există câștiguri potențiale încă și mai ridicate pentru că, acord pentru că se pare că um, fluxul comercial între UE și Corea va spori. Se, se vor crea beneficii de 19,1 eh, miliarde pentru uh, Uniunea Europeană și studiile existente nu au identificat niciun sector care să poată fi afectat negativ, de acord? Însă, în caz de probleme, Comisia nu ar ezita să activeze procedurile de salvgardare prevăzute în acord. Dați-mi voie să vă reamintesc faptul că dacă va exista această necesitate, avem posibilitatea de a, a, a uh, aplica măsurile de suport uh, în conformitate cu uh, fondul de ajustare la globalizare. În ce privește de, drepturile de proprietate intelectuală, acest acces, regulile acestui acord depășesc regulile Organizației Mondiale a Comerțului și noi ne asigurăm ne vom asigura că niciun element al acordului nu contrazice prevederile acordului comunitar. În ce privește implicarea, implicațiile acordului uh, în cooperarea culturală, noi ne vom angaja în dialog politic pentru a facilita uh, uh, schimbul de activități culturale, demonstrând angajamentul nostru de a promova activ Convenția din 2005 a UNESCO privind protecția și promovarea exp- expresiei uh, culturale uh, cât, uh, și a diversității acesteia. Um, există și schimbări care sunt coerente cu uh, direcția adoptată de a simplifica uh, reg uh, regulamentele în vigoare, și, însă am menținut reguli stricte în toate sectoarele sensibile. Comisia a acordat atenție creării noi, de noi oportunități de piață în Corea pentru sectorul fructelor și legumelor din Uniunea Europeană, pentru ca piețele uh, euro, uh, coreene să se deschidă. Au fost uh, eliminate în Europa prețurile de intrare, în, cu excepția uh, citricelor coreene, roșiilor și uh, uh, portocalelor, acestea fiind trei uh, sectoare sensibile. Acordul conține, sigur, clauze de salvgardare pentru toate domeniile sensibile. Această clauză de salvgardare poate fi invocată încă de la intrarea în vigoare a tratatului. Comisia va monitoriza uh, importurile corene pentru a evalua dacă este nevoie să se invoce uh, clauza de salvgardare și sigur o va utiliza în uh, cazul în care vor fi reunite condițiile la fel uh, se va, înțele- se va mm, întâmpla în toate cazurile în care va fi uh, nevoie. Sigur, uh, sunt conștient de faptul că unele sectoare și-au exprimat um, îndoielile și rezervele, însă noi respectăm uh, legislația în vigoare și uh, impactul economic uh, reprezintă 1,8 a uh, valorii uh, exporturilor coreene și în ce privește autovehiculele coreene, sigur, există o clauză specială cu măsuri de protecție pe care o vom activa la nevoie. Sigur că acest acord poate fi interpretat în mod diferit uh, de uh, părți, dar pentru a rezolva o asemenea situație, uh, noi am prevăzut un mecanism foarte rapid și eficient de soluționare a litigiilor și noi vom monitoriza îndeaproape îndeplinirea de către Corea angajamentelor asumate. De asemenea, acordul ar crea noi motive pentru a promova, noi baze pentru a promova respectarea dreptului muncii și respectarea mediului. Eh, de asemenea și al standardelor eh, legate de mediu. Aceste angajamente sunt eh, mai importante decât cele din orice alt acord de până acum. Deci vom monitoriza implementarea și uh, uh, angajându-ne într-un dialog cu reprezentanții societății civile și ai, ONG-urilor. În final, dați-mi voie să vă informez că Corea și Uniunea Europeană au discutat posibile ajustări ale uh, uh, desfințării tarifelor vamale programate uh, Uh, și e vorba de o perioadă de 3 ani și 5 ani care să, uh, în care produsele să fie uh, supuse unor reduceri de taxe vamale de 4 până la 6. Sigur, ne-am luptat ca aceste ajustări să fie corespunzătoare pentru noi și să țină cont de sensibilitățile din anumite sectoare industriale uh, europene. Uh, Corea a, uh, și-a dat acordul să țină seama de aceste sensibilități, bineînțeles apărându-și și propriile interese. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Și acum începem uh, uh, ora, cu oratorii în numele grupurilor politice. În primul rând, pentru două minute, în numele grupului PP, are cuvântul domnului Beret. Uh, Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vă urez mult succes în noul dumneavoastră ă, post. Trecem prin momente problematice, dar sunteți obișnuit cu acest lucru. Vorbim despre acordul de liber schimb cu Corea. Este într-adevăr un lucru bun pentru Europa, dar pentru industria auto este un acord care nu este tocmai fericit. Dacă vă uitați la cifre, pentru fiecare mașină pe care o exportăm din Europa în uh, Corea de Sud, importăm 50 de automobile de la ei. Deci vorbim de o rată de 1 la 50. Și asta este din cauza lipsei uh, barierelor tarifare cu Corea. Și pro, uh, producători ca General Motors ar se gândesc chiar să-și schimbe, să-și modifice decizia de a uh, produce um, autovehicule 4x4 în Europa și vor să-și relocheze fabricile în Corea. Și în acest viitor acord cu uh, Corea, cred că acesta este cauza directă a acestor lucruri. Și nu putem să ascundem uh, totul sub preș doar pentru că există alte sectoare care beneficiază de acest acord. Deci trebuie să ne ajutăm industria auto aici și mă refer aici la clauza de salvgardare. Vrem cu adevărat să vedem o cercetare exhaustivă a impactului acestui acord asupra industriei auto pentru că tendințele sunt destul de îngrijorătoare și uh, Statele Unite negociază și ele cu uh, Corea de Sud Uh, în ceea ce privește modificările unor acorduri similare. Și nu uitați, domnule comisar, că Industria auto este cea mai mare uh, industrie europeană. Avem foarte multe locuri de muncă acolo și nu vrem să pierdem alte locuri de muncă în cadrul acestui sector. Și tocmai din acest motiv cred că avem dreptul să solicităm garanții suplimentare care să fie introduse în acord. Vă mulțumesc, domnule Belet. Acum, în numele uh, grupului socialist-democrat, uh, trei minute, David Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, cred că acest acord este important pentru trei motive. În primul rând, după cum spuneați dumneavoastră, este o afacere din care ambii parteneri uh, câștigă. E bun pentru comerț, pentru locurile de muncă și are un potențial de 90 de miliarde de în al doilea rând, dacă ne gândim la ce am spus noi, apropo de criza financiară, dă un exemplu foarte bun. Dacă două economii mari, Uniunea Europeană și Coreea, pot fi de acord și încheie un asemenea acord, dă și altor parteneri un impuls. Japonia și-a manifestat interesul acum câțiva ani și mai ales datorită acestui înțelegeri cu Coreea. Și apoi Coreea a dorit să facă un acord cu Statele Unite și acum, uite, facem cu uh, Uniunea Europeană. Și apoi este important pentru Parlamentul European, pentru că foarte multe dintre cererile pe care le-am exprimat în raportul meu au fost îndeplinite de Comisia Europeană. Vreau să vă dau câteva exemple. În primul rând, în raportul meu spuneam că avem nevoie de acces la piața agricolă din Coreea. Tarifele agricole vor scădea cu 70% în primii patru ani acestui acord. Vrem uh, să, să protejăm uh, indicațiile de origine, whisky, șampanie și ele vor fi protejate în Coreea ca urmare a acestui acord și, cum spunea un coleg al meu, nu sunt deloc uh, uh, nesemnificative, nu? Uh, whisky-ul scoțian se vinde deja pe această piață și vedem că este în creștere. De asemenea, facem apel la eliminarea barierelor netarifare, ceea ce va aduce un impact mare asupra um, industriei automobilelor. Și apoi, ă, dacă ne gândim la comerțul de mediu, pentru că vom avea ă, acces pe piața coreană fără ă, taxe vamale și ei la fel. Noi am dorit de asemenea să se îmbunătățească standardele de mediu și cele sociale și uh, ei au semnat convenția cu uh, Organizația Internațională a Muncii, uh, partenerii sociali din uh, Corea, asigură um, deschiderea pieței și îmbunătățirea standardelor de muncă. Sunt toate elemente care au fost cerute de Parlament, așa încât ar fi stupid să uh, întoarcem spatele când le-am realizat. Sunt foarte multe lucruri în acest acord pe care nu le doream, dar negocierile merg și de o parte și de alta, iar echilibrul este bun, este o afacere bună pentru Uniunea Europeană, pentru Corea, pentru economia mondială, deci ar trebui să semnăm acest acord. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele grupului ALDE are cuvântul 3 minute domnul Rinaldi. Grazie, președinte. Care... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, domnule comisar, E vorba de o temă clasică în legătură cu care e în joc reputația instituțiilor europene în domeniul industrial, uh, cu patronii, față de patroni și de consumatori și lucrători. Un acord de liber schimb e totdeauna o uh, știre bună pentru stabilitatea și prosperitatea planetei, mai ales când acesta pentru Uniunea Europeană reprezintă primul succes din politica comercială bilaterală după uh, ani și ani de mm, dezamăgiri dar poate că tocmai pentru a, acest motiv am, ne-am grăbit să încheiem acest acord. A existat poate chiar o tentație din partea a, a, Comisiei să încheie negocierile cu orice preț. Pentru noi, liberal-democrații, această rambursare a drepturilor care poate fi, e, poate fi legitimă de, pentru Organizația Mondială a Comerțului și a fost folosită ca un subsidiu, dar este un pas înapoi în domeniul transparenței. Uh, s-ar putea crea un precedent pentru ceilalți parteneri, parteneri comerciali ai noștri. Știm că Comisia a negociat uh, foarte dur, însă după cum spune un proverb corean, chiar și cei mai uh, înțelepți pot greși mi-e teamă că Comisia nu va putea uh, proteja interesele consumatorilor și ale producătorilor și nu au mers bine negocierile cu părțile uh, sociale și negocierile au fost adesea criticate pentru lipsa de transparență. Cetățenii europeni se așteaptă de la instituțiile europene uh, la o anumită sensibilitate politică. Industria europeană trece prin momente grele și e inutil ca unele state membre să uh, acorde sub, subsidii uh, sector, sectorului auto, subsidii cu care eu nu sunt de acord, și de, pe de altă parte, prin acest acord, se riscă introducerea unor subvenții pentru exporturile coreane. coreene. Știm cu toții că acești, aceste acorduri sunt complexe, există și beneficii apreciabile, uh, eliminarea taxelor vamale, recunoașterea unor cer- uh, mărci europene, mai multe posibilități pentru serviciile europene, și de aceea eu nu doresc să se întâmple ce s-a întâmplat în Statele Unite, unde se așteaptă de ani și ani de zile să se ratifice acest acord și unii vor să le deschidă capitolul privitor la autovehicule. Textul acordului trebuie să facă parte dintr-un pachet global compus din trei elemente. Acordul de liber schimb care trebuie ratificat, măsurile de punere în aplicare, mai ales în ce privește uh, această rambursare a drepturilor și regulamentul privind clauza de salvgardare și eventual și disponibilitatea pentru accesul la fondul de ajustare globală pentru domeniile care pot fi afectate de acest acord. Noi, domnule comisar, am dorit să punem toate cărțile pe masă și mai ales în uh, climatul acesta de codeciziune uh, inițiat de Lisabona, cerem să se excludă cu orice preț un actor provizoriu în legătură cu care noi ne-am exprimat opoziția, pentru că dorim să colaborăm întotdeauna. Mulțumesc, domnule Rinaldi, și acum, uh, din partea verzilor, pentru trei minute, are cuvântul domnul Jadot. Mulțumesc, domnule președinte. Spuneați că acest acord este o inovație, dar nu modul în care se vorbește despre, despre el. Poate pentru prima dată vedem în rezultatul negocierilor că există perdanți. Presupunem Presupunem însă că în cadrul unei negocieri comerciale cu un terț nu e vorba de strategia de la Lisabona, nu e vorba de o politică industrială, ci am ales care vor fi perdanții din Europa ai acestei strategii. În al doilea rând, într-o negociere comerciale, de obicei sectoarele agricole rezistă, iar uh, sectoarele industriale sunt cele care sunt mulțumite. Dar acum sectoarele industriale se plâng de alegerile făcute de Europa. Și apoi ne spuneți 1,5 miliarde de scădere a taxelor vamale ca urmare a acestui acord. Dar cifrele astea vor să spună altceva. Eu sunt ales în regiunea din vestul Franței, în Bretagne, Bretania. Da, aș, dacă ați vizitat Bretania, trebuie să știți că astăzi avem o problemă foarte mare și anume algele verzi, poluarea apelor freatice, toate acestea ca urmare a intensificării creșterii porcilor. Și o, ni se spune că o să câștigăm, eu știu, niște bani din creșterea porcilor cu Corea de Sud. În realitate, în regiunea în care am fost ales, această intensificare a creșterii porcilor duce la pierderea de locuri de muncă, la pierderea pierderea de plus valoare, de turism. Deci în regiunea mea noi pierdem ca urmare a acestui acord. Poate că în calculul dumneavoastră total se câștigă, dar într-o regiune ca a mea pierdem. Și apoi acest acord mai are un element novator pentru că pentru prima dată vom cere o derogare de mediu ne gândim tot timpul, spunem tot timpul că Europa este liderul incontestabil și de necontestat în lupta împotriva schimbărilor climatice în lume. În realitate însă negociem derogări cu Coreea de Sud pe, pentru emisiile de dioxid de carbon la um, automobile, pentru că lobby-ul aut- industriei automobilistice este foarte puternic în Europa și acum trebuie să obținem derogări în exterior. Deci se vede foarte bine că acest acord, încă o dată, Europa îl suportă și nu îl construiește ca urmare a unei strategii industriale pentru întreprinderile noastre, ca urmare a unor alegeri economice pe baza strategiei de la Lisabona. Nu văd nimic din aceasta în acest acord și nu văd cum va favoriza strategia de la Lisabona. Adesea vorbiți cu foarte mult uh, echilibru despre diversele lucruri, dar aici uh, taxa aceasta, taxa taxa Tobin, taxa pe carbon, vreau să vă aduc aminte că înainte de sfârșitul mandatului dumneavoastră, Comisia va trebui să spună foarte clar ce părere are apropo de taxa Tobin, pentru că este un instrument indispensabil pentru reglementarea piețelor financiare. Mulțumesc, domnule Jadot, în numele conservatorilor și reformiștilor, două, cu două minute, domnul Nicholson Uh, Mulțumesc foarte mult. În primul rând, profit de ocazie pentru a vă ura bun venit în noul dumneavoastră post, domnule comisar. Vă urez un uh, mandat plin de succes. Profit de ocazie pentru a vă spune că e, mie mi se pare bine că avem această dezbatere și discutăm uh, liber aceste lucruri. Negocierile au durat foarte mult timp și salut faptul că Comisia intenționează să le scurteze vor exista beneficii uriașe atât pentru Europa cât și pentru Corea de îndată ce se va semna acest acord. Știu că există îngrijorări și l-am ascultat și l-am ascultat și în seara asta. Îngrijorări legate de sectorul auto. Dar cred că dacă vom depinde de sectorul uh, auto, atunci cred că ne alegem subiectul greșit, uh, domeniul greșit pe care să-l apărăm, pentru că General Motors nu este neapărat un gigant care necesită apărare. Împărtășesc o parte din aceste îngrijorări, dar cred că avem ocazia să rezolvăm aceste îngrijorări. Deci nu cred că vom obține nimic dacă tot căutăm aspectele negative. Trebuie să profităm de ocaziile care ni se oferă. Nu putem uita că acest acord are și un conținut politic, pentru că la nord de, Sud, de Corea de Sud avem un inamic foarte agresiv și cred că transmitem chiar și un mesaj clar uh, ce țară sprijinim. Deci trebuie să avem grijă să dărâmăm barierele care există în această regiune și acordul va arăta sprijinul pe care îl acordăm progresului. Știu că oamenii din zonă doresc să fie progresivi și doresc să avanseze, ceea ce înseamnă că uh, există și un uh, sprijin clar între uh, Corea de Nord și Corea de Sud și cred că acesta este o ocazie uriașă pentru noi să facem un pas înainte. Și atunci întreb Comisia, cum comentează prevederea legată de mecanismul privind rezolvarea litigiilor și mai ales cât de rapid vom putea utiliza acest mecanism în cazul în care există o distorsionare gravă a pieței? Vă mulțumesc! Mulțumesc, Jim. În numele GUE îi dau cuvântul domnului Ferreira pentru două minute. Comisariu, por diversas vezes temos denunciado neste... Mulțumesc, domnule comisar. Se vorbește adesea aici de dezastrele eh, pe care le-a comis eh, liberalizarea comerțului mondial asupra economiei Europei, mai ales în unele din regiunile cele mai vulnerabile ale Europei. Vorbim de pierderea multor locuri de muncă, de exemplu. Uh, vorbim de posibilitatea noastră de a genera și distribui bogăția din cauza dependenței externe și a creșterii dezechilibrelor pieței uh, și întârzieri economice și sociale. Am vorbit și uh, dumping so- despre dumping social și distrugerea IMM-urilor. Acestea sunt rezultatele uh, dezvoltării globalizării uh, comerțului internațional. Comisia nu ar trebui să uh, închidă ochii față de aceste aspecte. Acordul cu Corea este un exemplu foarte clar al celor evocate de mine aici. Poate avea repercusiuni serioase, vorbim de 25-27% de locuri de muncă pierdute și uh, Eh, până și la 50, 50% în anumite sectoare, cum ar fi cel al electronicelor, al eh, um, pieselor de schimb de mașini, care au fost menționate, vor avea de asemenea de suferit. Eh, și vă întreb Comisia, ce măsuri vor fi luate pentru a proteja aceste sectoare vulnerabile? Se va face mai mult decât a încerca o ajustare față de distrugerea locurilor de muncă? Mm. Ce vom face împotriva măsurilor agresive adoptate de partea coreană? Ce se întâmplă cu relocarea companiilor? Ce fel de buget avem pentru 2010 pentru a ajuta în industria de încălțăminte și textile din anumite părți ale Europei? ce, ce va face Comisia în legătură cu toate aceste uh, domenii. E foarte important să avem relații economice echitabile și echilibrate pentru a uh, uh ajuta pe cei mai vulnerabili și săraci din Europa e bine să avem o producție durabilă, să ne gândim la viitor și nu doar la simple argumente economice, trebuie să ne gândim și la aspectele sociale și nu doar la cele economice. Mulțumesc și acum uh, trecem la doamna Rosbach pentru două minute în numele grupului Europa Libertății Liberalilor și a Democrației. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest acord de liber schimb cu Corea de Sud este un lucru foarte bun. Și cred că e foarte bine să avem uh, asemenea acorduri cu Asia de Sud-Est. Trebuie să ținem aceste țări foarte aproape de Europa. Din cauza protecționismului exista un dezechilibru în comerțul cu dintre Europa și Corea de Sud. Acum Corea de Sud, eu știu, acum, cât, acum câteva zeci de ani era o societate agricolă, acum a devenit o societate industrială cu creștere urbană, care înseamnă că 81% din populație locuiește în uh, orașe. Este a 11-a economie din lume și este al patrulea partener uh, economic, comercial al Europei. Deci este într-o zonă strategică foarte importantă, iar prognoza este că țara va avea probabil o poziție dominantă în sectorul tehnologic peste vreo zece ani. Coreea de Sud trebuie să concureze cu China, uriașul militar și economic, care este cel mai mare partener economic al ei, de fapt. În ceea ce privește concurența. În China există resurse inepuizabile de mână de lucru ieftină. Este cel mai mare uh, concurent pentru Corea. Uh, dar dacă noi instalăm, uh, impunem Coreei niște cerințe de calitate, lor o să le meargă mai bine decât Chinei și vor fi mai buni decât China în ceea ce exportă în Uniunea Europeană și Statele Unite. Acest acord de liber schimb Așa cum am auzit, va reduce uh, tarifele vamale cu 1,7 și important este să vedem uh, dacă domeniul afacerilor s-a liberalizat suficient de mult în Corea pentru a respecta acest acord pentru că acolo se acordă în continuare multe subvenții unor domenii cum ar fi industria electronică și produsele farmaceutice. Mulțumesc și acum ajungem la ceilalți vorbitori individuali. Primul dintre ei este domnul Strasny, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele luni, experiența europeană Europa a experimentat uh, nenumărate tranziții. Am avut uh, două președinții de Consiliu, am avut tratatul de la Lisabona și în toată această perioadă eu am discutat cu foarte, multe, uh, foarte mulți oficiali despre necesitatea de a rafina acest acord pentru a uh, rezolva și problemele sectoarelor care sunt afectate puternic de acest acord, în special acest uh, sector um, um, al industriei auto. Uh, noul comisar în timpul audierilor a spus că această rambursare a drepturilor merită să fie analizată mai îndeaproape și eu am considerat că este foarte bine așa au existat obiecții similare din partea industriei auto. Acesta este practic un prim acord, este un model care va fi urmat și după aceea și trebuie să-l facem așa cum trebuie și trebuie să fie respectat de ambele părți. Domnule președinte, nu mă înțelegeți greșit. Eu susțin acest acord, înțeleg care este impactul său pozitiv asupra PIB-ului și asupra ocupării forței de muncă, dar trebuie să înțelegem că atunci când avantajul uh, concurențial este unilateral, beneficiile scad și uneori există și un impact negativ. Uh, angajații din Uniunea Europeană merită mai mult. Poate ar trebui să ne întoarcem privirea spre partenerul nostru transatlantic și să facem niște ajustări care să satisfacă aceste industrii gigant și care să aducă locuri de muncă în Europa. Întotdeauna vor exista elemente nesatisfăcute, dar în general acest acord trebuie să fie benefic pentru cetățenii din ambele părți și responsabilitatea mea este să mă asigur că alegătorii mei și cetățenii europeni vor beneficia de o uh, înțelegere corectă. Vă mulțumesc foarte mult. Acum îl avem pe domnul Arif pentru, două min- pentru trei minute. Mulțumesc. Mulțumesc. Mă scuzați, îmi căzuseră ochelarii. Uh, în septembrie am dezbătut deja în plenar acest acord de liber schimb cu Corea și încă din uh, luna septembrie anului trecut am exprimat mulți temerile în legătură cu consecințele, consecințele negative ale acestui acord, mai ales în sectorul autovehicul. Din 21 ianuarie, Opel a anunțat închiderea fabricii sale din Anvers Uh, producția căreia va fi relocată în Corea de Sud. Uh, oare trebuie să credem că această decizie nu are nimic de a face cu acordul acesta de liber schimb? Uh, permiteți-mi să fac legătura între aceste două evenimente. Într-o perioadă de criză economică în care lucrătorii sunt primii care plătesc pentru greșelile celor din sectorul financiar, Comisia mai mult ca niciodată trebuie să țină cont de consecințele asupra ocupării ale acordurilor pe care le negociază. Știm că salariații dați afară cu greu vor mai găsi un loc de muncă. Nu trebuie să le spunem acestora că uh, comerțul internațional este un joc unde unii au de câștigat și alții de pierdut și ei sunt cei care au de pierdut fără ca noi să facem nimic. Astăzi, domnule comisar, așteptăm noastră să luați măsuri în acest sens. Uh, vrem să știm dacă direcția noastră generală a făcut un impact de, uh, o evaluare de impact asupra ocupării în Europa, pentru că uh, cifrele conform cărora exportatorii europeni vor face beneficii de aproximativ 19 miliarde de euro, euro, nu știu dacă sunt realiste, pe ce studii se bazează ele uh, și uh, a luat în considerare și efectele negative Uh, trebuie, un, uh, trebuie pregătită de comisie o reglementare în ce privește clauzele de salvgardare, pentru că se acordă prin acest acord un avantaje până acum niciodată acordate partenerilor noștri uh, uh, comerciali. Trebuie aplicate clauzele de salvgardare, dar trebuie spus că pentru prima oară Parlamentul se va putea pronunța asupra acestui text încă o decizie, deci uh, acest lucru mă liniștește puțin. Însă nu putem lua măsuri de la caz la caz, trebuie să acționăm coordonat. De aceea, grupul meu solicită să fie elaborată o adevărată politică industrială europeană care să constituie o strategie reală pentru viitorul industriei noastre în contextul crizei economice și a concurenței exacerbate pe plan mondial. Această politică trebuie să fie coordonată eficient cu politica uh, uh comercială comună pentru că acordurile noastre de liber schimb să nu facă uh, altceva decât să distrugă locuri de muncă în Europa și mai Așteptăm detalii în legătură cu uh, protocolul de cooperare culturală inclus în acord. Uh, au existat reacții în legătură cu uh, negocierile cu Corea, care nu a ratificat protocolul UNESCO în privința protejării uh, diversității culturale. Nici nu trebuiau deschise ne- negocieri pe această temă și cred că problemele culturale trebuie gestionate independent de cele comerciale și de ele să se ocupe Comisarul pentru Cultură pentru a evita ca acest subiect să nu fie un element de negocieri cu același titlu cu bunurile și servicii, serviciile clasice. Domnule comisar, în concluzie, știți cât de important este ca deputații să fie informați pe deplin de negocierile în curs și să fie asociați acestora la toate nivelurile de negocieri. Dincolo de divergențele dintre noi, uh, subliniez că o mai bună informare a parlamentarilor încă din start ar putea să ne îmbunătățească uh, înțelegerea asupra strategiei care uh, Uh, strategiilor care vor urma. Uh, contez pe dumneavoastră să ne facilitați activitatea pe viitor, fiecare cu uh, răspunderile proprii, dar totdeauna gândindu-ne la o, o politică comercială mai comunitară, dar și mai dreaptă. Mulțumesc, Ader. Totdeauna e greu ca interpreții să te urmărească. Îmi semnalizează că ai vorbit prea rapid. E bine că ai te referi la toate, acces, la toate aspectele astea, dar fapt este că, până la urmă, dacă vorbești atât de repede, nu mai avem uh, interpretare. Acum are cuvântul domnul Tremosa pentru un minut și jumătate. Moltes gracias, señor president. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, propunerea acestui acord între Uniunea Europeană și Coreea de Sud a fost considerată uh, injustă, a fost uh, considerată neechilibrată de către industria constructoare de mașină. Această industrie și industria textilă um, și-au exprimat îngrijorările apropo de sistemul de duty drawbacks. De asemenea, Federația Sindicatelor din Europa a criticat acest acord. Coreea de Sud nu a ratificat niciun fel de convenție fundamentală a Organizației Internaționale a Muncii uh, pentru că în continuare reprimă drepturile sindicatelor. Mai mult suntem, știm că pentru acest acord cu Coreea de Sud a existat uh, o diviziune în sânul Colegiului Comisarilor și în sânul serviciilor Comisiei, mai ales între DigiTax-Sud și DigiTrade, apropo de sistemul de duty drawbacks. Pentru DigiTax-Sud, sistemul acesta creează distorsiuni economice pentru că, de fapt, este o subvenție la export, ceea ce creează un avantaj concurențial față de uh, industria coreeană în defavoarea industriei europene. De asemenea, s-a calculat acest avantaj la cel puțin 130.000 de mii de euro pe mașină. Comisia, deci, consideră că acest acord este un acord corect. Comisia nouă va prezenta o analiză de impact completă apropo de acest sistem de duty drawbacks. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Tremosa. Următorul vorbitor, domnul Zalewski, două minute. Szanowny panie przewodniczący, panie komisarzu, obradujemy dzisiaj Domnule președinte, domnule comisar, noi dezbatem aici un acord extrem de important care ar trebui să fie practic o schiță, un model pentru alte țări din uh, Asia. Deci trebuie să analizăm cu mare atenție acest acord. Nu putem să ne pripim. Bineînțeles, sunt în favoarea concurenței libere. Cred că are un efect uh, foarte bună asupra situației economice, dar trebuie să ne gândim la o concurență echilibrată care să fie orientată către tehnologii uh, înalte și către costuri uh, și nu pe aceste instrumente, cum ar fi rambursarea drepturilor care e prevăzută în uh, acord, care este doar benefică pentru o singură parte contractantă. Deci, în aceste momente de criză, trebuie să avem mare grijă uh, ce tip de situație economică creăm în Europa, pentru că trebuie să fim responsabili și pentru viitorul industriei europene. Și nu mă refer aici doar la industria auto, ci și la industria electronicelor și la industria textilelor. Există multe industrie din Polonia care s-au plâns de acest acord, deci cred că ar trebui să facem după cum urmează. În primul rând, ar trebui să analizăm acest acord pentru a vedea exact care vor fi efectele. Ar trebui să cooperăm cu industriile care uh, au cel mai mult de pierdut și cu industriile care au de câștigat. Și îmi imaginez că Comisia ne va pune la dispoziție o analiză de impact uh, exhaustivă. Trebuie să, ne, să analizăm de asemenea și măsurile de salvgardare și modul în care acestea vor funcționa și cum să ne asigurăm că este un acord care este benefic pentru ambele părți și nu doar unilateral, așa cum este în prezent. Și nu se poate să introducem acest acord într-un mod improvizat dacă nu suntem cu toții de acord că este un acord benefic pentru toate statele membre și că nu creează un avantaj uh, nepotrivit industriei um, coreene. Mulțumesc. Urmează Vital Moreira pentru două minute. Signor președinte, gostaria de colocar Domnule președinte, Aș dori să-l întreb pe domnul comisar pentru comerț, să-i pun de fapt două întrebări despre conținutul acestei politici, acestui acord cu Coreea. În 2006 am elaborat strategia Global Europe, care avea ca scop să sporească rolul comerțului internațional în profilul economic al Uniunii. Este, de fapt, singurul acord de liber schimb negociat, dar încă neratificat, cu un partener comercial foarte important. Cum evaluează Comisia propria sa realizare și rezultatele slabe obținute în comparație cu scopurile din Global Europe? Și în al doilea rând, Comisia crede că, de fapt, credibilitatea politicii comerciale a Uniunii Europene nu cumva este ea cea care e pusă sub semnul întrebării în acest acord? și dacă nu cumva și neadoptarea acestui acord în Parlament nu va avea un impact asupra acestei politici. Apoi este vorba de un acord comercial uh, multilateral cu Organizația Mondială a Comerțului și care ne-ar permite să scăpăm de problemele pe care le avem uh, în acordul cu Coreea. De fapt, toate aceste acorduri regionale pe care Uniunea a încercat să le semneze nu s-au realizat, nu s-au materializat. Credeți că abordarea aceasta bilaterală pe care o adoptă Uniunea Europeană va înlocui acordurile multilaterale sau regionale? Mulțumesc, domnul Barelă, dar acum Falba, domnul Falba. Două minute. Domnul Domnule comisar, PPE-ul are o postură foarte clară în uh, ce privește acest acord. Noi apărăm clar comerțul liber și este clar că Europa trebuie să negocieze acorduri cu alte țări pentru a putea da naștere altor șanse întreprinderilor europene, noi locuri de muncă de care avem nevoie în acest context de criză economică gravă. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus domnule comisar, pentru că și eu cred că este foarte important ca aceste acorduri să conțină garanții suficiente pentru a evita semnarea unor clauze dezechilibrate pentru industria europeană. Tratatul cu Coreea a fost prezentat de comisie ca primul dintr-o nouă generație de acorduri comerciale mai ambițioase pentru Europa. Iată de ce este atât de important. Nu este vorba de faptul că e o țară mică sau nu, ci se pune problema de a nu ne um, afecta capacitatea de negociere cu țări mult mai mari, așa încât nu suntem de acord de dar dacă dorim să studiem lucrurile mai cu atenție noi credem că unele din prevederi creează dezavantaje pentru unele sectoare industriale din Europa și îi favorizează pe producătorii coreeni. Aș dori, domnule comisar, să-mi explicați foarte clar care este motivul pentru care clauza de eh, salvgardare pentru returnarea acestor tarife vamale este valabilă cinci ani. Mi s-a spus că pentru eh, prevederile pentru mașini durează tot cinci ani pentru că se pune problema vehiculelor care au o greutate mai mare de cinci tone, dar pentru cele cu o greutate mai mică de cinci tone, adică toate vehiculele convenționale, 10% dintre ele vor fi, de, vor fi scoase din, de sub acest, aceste prevederi în trei ani ne gândim ce element nou este aici, ce rost are să discutăm chestiunile ex post în momentul în care o asemenea clauză de salvgardare are o valoare de prevenire a unor probleme. Mulțumesc, domnule Salva. Doamna Regner, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul de liber schimb cu Corea trebuie să respecte și drepturile omului. Uh, și clauzele din acest domeniu și mai ales din protecția uh, lucrătorilor trebuie uh, implementate pentru că situația în, actuală nu mă satisface. De multe ori în Corea drepturile omului sunt încălcate, la fel și dreptul unui acord colectiv și dreptul la liberă asociere. Mm. Uniunea Europeană a, a tras atenția în repetate rânduri asupra acest acestor probleme și mai ales în industria uh, constructoare de autovehicule. Apoi mai este și cazul din Antwerp uh, cu, re, cu relocarea uh, uzinei Opel. Și uh, adesea uh, conducerea întreprinderilor se spun uh, mm, spun că ei nu au nimic de câștigat, ci doar lucrătorii, ei bine, eu nu cred că așa au lucrurile și în cazul Opel. Și un alt sector industrial care va avea de suferit, suferit este cel al construcțiilor navale. Corea are o lege de stat, o așa numită lege de stat, care intenționează să faciliteze activitatea furnizorilor pentru construcția de nave din Corea, ceea ce poate să ne afecteze și industria noastră. Mulțumesc și acum uh, are cuvântul pentru două minute domnul Lange. A pedido, a pedido usted hacer una pregunta? Doriți să adresați o întrebare? Nu, domnule Lange, mă scuzați. Colegul dorește să adreseze întrebare doamnei Regner. Doamna Regner, acceptați întrebarea din partea colegului nostru? Doamna Regner, în conformitate cu regulile de procedură și procedura uh, cartonașului albastru, cu care eu nu sunt de acord, dar voi face o excepție, că există un coleg care dorește să vă adreseze o întrebare. Eu vă întreb dacă dumneavoastră acceptați această întrebare. Dacă da, atunci dau cuvântul colegului în nu mai mult de 30 de secunde, vă rog, conform regulamentului. Ja, Frau Kollegin, vielen Dank für die Gelegenheit. Da, mulțumesc uh, și mul- mulțumesc, doamne Regner, pentru că a acceptat întrebarea. Uh, ați menționat cazul uh, uzinelor Opel de la Antwerp. Vă întreb dacă ați fi de acord că Opel a trecut prin dificultăți financiare majore în ultima vreme și că situația uh, precară economică din Europa, în general, a fost cauza problemelor acestei companii și nu acordul de liber schimb. Și acum, dacă doriți să răspundeți colegului, doamnă Regna, dar pentru nu mai mult de un minut. Da, mulțumesc. Sigur că există probleme economice în general în toată Europa, nu vă contrazic, Însă avem acest uh, acord uh, pe plan uh, global care se știe că nu a fost respectat de conducerea uzinei care a afirmat că unele lanțuri de producție vor fi menținute la anvers, au și garantat acest lucru și acum se întâmplă exact pe dos și uh, uh, toată fabrica este relocată în Corea. E vorba de un transfer de activitate. Mulțumesc. Și acum ne întoarcem la procedura normală și are cuvântul domnul Lange pentru două minute. Ja, Mulțumesc. Domnule comisar, am trei întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, avem nevoie de o concurență corectă și dacă analizez uh, legile privind protecția muncii în Corea de Sud, drepturile angajaților sunt reduse, drepturile lucrătorilor sunt restricționate. Spre exemplu, nu se poate negocia um, în colectiv, deci nu poate exista un contract colectiv de muncă. Uh, Există o lege în Corea de Sud care spune că este o infracțiune penală să intri în grevă. Deci asta intenționează să restricționeze dreptul lucrătorilor de a intra în grevă. Și mă întreb de ce semnăm aceste acorduri de, de liber schimb cu țări care au asemenea legi. Uh, și care nu respectă standardele muncii, fie că vorbim de Corea de Sud, fie că vorbim de alte state. Deci cum vă veți asigura în cadrul acestui acord că nu vom avea uh, condiții de concurență incorrectă în Corea? A doua întrebare. Industria auto. Mai mulți colegi au pus aceeași întrebare. Este evident că este extrem de necesar să avem o clauză de salvgardare dacă analizăm acordul, acolo există anumite clauze de salvgardare care pot uh, uh, provoca distorsionare ale pieței. Uh, avem uh, și acest sistem de rambursare a tarifelor vamale, dar nu înțeleg, îmi puteți explica în termeni simpli care sunt aceste clauze de salvgardare și mai presus de orice cine le poate invoca și când? Și a treia întrebare. Ca urmare a tratatului de la Lisabona, avem o nouă bază de cooperare între instituțiile noastre, inclusiv faptul că aceste clauze de salvgardare și implementarea lor vor fi decise prin procedura de codecizie. Îmi puteți garanta că acest acord de liber schimb nu va fi nu va intra în vigoare înainte ca Parlamentul să aibă timp să-și exercite dreptul uh, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona? Mulțumesc, domnule Lange. Acum, do- doamna Van Bremt, pentru un minut jumate. Mulțumesc, domnule comisar. Cred că sunteți de acord cu mine că acordurile de uh, liber schimb nu se bazează pe ideologie, ci știm foarte bine ce efect vor avea asupra societății. Vorbesc despre efectul economic și social și dumneavoastră v-ați referit la niște studii de impact, dar n-am citit niciun fel de, de studiu de impact în care să ne spună sector cu sector care va fi impactul asupra ocupării forței de muncă. S-a vorbit de industria constructoare de mașini, de exemplu, dar dacă mă uit în țara mea și dacă vă uitați și dumneavoastră în țara dumneavoastră, știm clar care este efectul Fabrica Opel din, uh, de la Anver va fi închisă și foarte mulți oameni își vor pierde locuri de muncă și cred, foarte multe persoane sunt convinse că acest acord de liber schimb face parte din planul pe care nu-l vom vedea care stă la baza faptului că mm, Opel uh, își închide fabrica. Deci am să vă adresez două întrebări. Ați văzut un studiu de impact foarte clar privind efectele asupra ocupării forței de muncă ale acestui acord, sector cu sector și dacă n-ați văzut, sunteți dornic să faceți un asemenea studiu de impact pentru a face studiu de impact, nu? Și pentru a vă asigura că acest Parlament își exercită dreptul de a-l aproba. Și în al doilea rând, aveți de gând să faceți asemenea studii de impact uh, social, seniora Brampton? Mulțumesc că există domnul Rinaldi care ar dori să vă adreseze o întrebare Acceptat să vi se adreseze această întrebare, domnul Rinaldi? Mulțumesc, domnule președinte. Eu doresc să profit de, uh, să folosesc procedura Cash DI pentru o întrebare suplimentară adresată domnului comisar. Președintele vorbește fără microfon. Nu, acest uh, cartonaș albastru se folosește pentru o altă procedură. Deci ajungem la procedura Catch the Eye și primul care are cuvântul este domnul Sean Kelly. Un minut. Mulțumesc. Uh, acest acord de liber schimb va avea câștigător, dar vor avea, uh, va avea și o parte care va avea de pierdut și din păcate industria automobilă va avea de pierdut, văd eu Uh, nu știu dacă cererea de automobile va crește în 30-40 de ani ca să se creeze noi oportunități de muncă, dar întrebarea globală ar fi că din aceste avantaje de 19,8 miliarde de avantaje pentru uh, uh, Europa, eu cred că e o afacere bună. Și trebuie să subliniem și importanța politică a Coreei de Sud E vorba de o mână întinsă, metaforic, uh, peste ocean și cred că ne consolidează și rolul mondial care a fost cam sublinat după Copenhaga. Și întrebarea, însă vorbitorul este întrerupt, uh, spune președintele, ați depășit un minut și are cuvântul domnul Dezir. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Acest acord cu Corea E primul care uh, ne permite să aplicăm strategia Global Europe ca acord important și ar trebui să fie unul care, cu rol de exemplu, pentru că va crea un precedent. Dar constatăm că e vorba aici, avem probleme de informații, noi cei de la Parlament, mai ales în ce privește clauzele de salvgardare, e vorba și de probleme de metodă, pentru că știm că vom putea aplica dispoziții provizorii sau să punem acordul uh, uh, în vigoare provizoriu, o problemă de transparența cadrului comercial, după cum a spus domnul Rinaldi, de asemenea, pentru că cu această rambursare a drepturilor am putea avea un acord indirect cu China, trebuie să spunem lucrurilor pe nume în legătură cu aceste acorduri de liber schimb, să fie, să fie clare mai este și o problemă de coerență cu activitatea, cu ambiția de a proteja domeniul social și de mediu. Suntem departe de ce au negociat Statele Unite în problemele legate de mediu cu Corea. Și apoi când vedem um, uh, criza economică actuală cu industria producătoare de autovehicule în Europa, dar este întrerupt vorbitorul, are cuvântul domnul Rinaldi din nou. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare, așadar, o întrebare suplimentară pentru domnul comisar. Am înțeles noi dispunem de cadru uh, clar în ce privește procedura eventualelor uh, ratificări în parlamentele naționale. Dar v-aș întreba, care e majoritatea care va trebui să voteze acest acord în Consiliu? E o majoritate calificată sau e o majoritate simplă? Uh, eu n-am înțeles bine acest lucru și cred că ar fi important să aflăm și acest lucru. E vorba de temeiul uh, juridic. Și adaug că această dezbatere m-a surprins. Mi se pare că s-a pus accentul uh, Uh, mult pe anumite preocupări și eu uh, invit din nou Comisia să colaboreze cu noi. Suntem siguri, domnule comisar, că veți face o treabă foarte bună, dar mă mai pot referi la un uh, proverb corean, când spune că inclusiv atunci când știi drumul, nu strică să întrebi pe cineva. Mulțumesc, domnule Rinaldi, foarte bun sfat ne-ați dat și acum are cuvântul domnul Sikierski. Domnilor și domnilor, acest acord de liber schimb cu Corea de Sud pare să fie o mutare bună. Vorbim aici despre o zonă de liber schimb care va crește schimburile comerciale între cele două părți. Ca urmare a eliminării tarifelor coreene, care ajung până la 1,6 miliarde și, de asemenea, ca rezultat al îndepărtării tarifelor europene, vom vedea o creștere a schimburilor comerciale de bunuri și servicii. Mai mult, acest acord comercial va contribui la creșterea transparenței atunci când vorbim despre protejarea drepturilor intelectuale și a achizițiilor publice. Pentru că în Corea de prin acest acord, Corea de Sud se obligă să, să respecte și certificatele noastre și uh, procedurile de certificare. Deci este un acord extrem de important pentru că permite statelor membre să se dezvolte mai uh, rapid. Vă mulțumesc. Ajungem la finalul uh, procedurii Catch the Eye și cred că putem uh, termina uh, dezbaterea cu o declarație din partea domnului comisar ca răspuns la declarațiile și întrebările puse de deputați. Domnule de Hicht, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, apropo de procedură, pentru că s-au pus foarte multe întrebări apropo de procedură. Este evident că va fi prima dată când, pe de o parte, Parlamentul trebuie să-și dea acordul la tratatul ca atare și, pe de altă parte, clauza de salvgardare trebuie adoptată prin codecizie. Lucrul acesta are consecințe pentru relația dintre Consiliu, Comisie și Parlament. Clauza de salvgardare, propunerea Comisiei a fost adoptată de Comisie ieri și va fi prezentată Consiliului și Parlamentului foarte curând. Și, evident, va fi urmată procedura de codecizie. Deci nu înțeleg uh, toate remarcile și întrebările și îndoielile apropo de această clauză. Este vorba numai de clauze de salvgardare care au acordul dumneavoastră, pentru că se urmează procedura de codecizie, deci nu trebuie să vă îngrijoreze acest lucru. Nu trebuie să vă îngrijoreze ratificarea de către Parlament. Asta înseamnă, evident, că va fi o dezbatere în comisiile parlamentare. Am spus în timpul audierii că nu voi face propuneri pentru uh, o aplicare prevedere timp, uh, provizorie timpurie până în momentul în care Parlamentul nu se va fi pronunțat asupra acestui tratat. Dacă trebuie să intre oficial în vigoare, să aibă loc o ratificare oficială de către Parlament sau altă procedură pe care o putem uh, stabili între Comisia de Specialitate din Parlament și Comisia Europeană. Este o chestiune care poate fi discutată, dar oricum Parlamentul are posibilitatea să evalueze politic acest tratat înainte de a face orice fel de propunere de aplicare timpurie a acestui tratat. Și s-a mai pus o altă întrebare, și anume dacă este un tratat, tratat mixt sau dacă este doar un tratat în care este vorba de competențe comerciale. Serviciul juridic își pregătește avizul dar nu trebuie să excludem posibilitatea că în cele din urmă trebuie să-l considerăm ca un tratat mixt, care implică uh, faptul că trebuie ratificat de parlamentele naționale și cum spunea și Nicolo Rinaldi, s-ar putea să aibă consecințe pentru procedurile de vot în Consiliu. Cam asta ar fi apropo de procedură. Veți avea posibilitatea să vă pronunțați și noi vom respecta acest lucru scrupulos. Pentru că dacă nu facem așa, o să dăm de dracu. Acum întrebarea apropo de Opel și de Anver. Da, înțeleg uh, foarte bine. Uh, este o chestiune belgiană. Alte și se preocupă și alte state membre. Mm, ce nu înțeleg uh, este faptul că ați spus ați întrebat dacă există o legătură directă între Opel și uh, acordul cu Corea, între faptul că Opel își închide fabrica în Europa și Corea. Opel a anunțat la începutul uh, anilu, anului 2009 că vrea să-și reducă capacitatea de producție cu 20% în Europa. Lucrul acesta se poate face uh, ținând toate fabricile deschise, dar asta este o hotărâre pe care a luat-o conducerea Opel în același timp însă, hotărârea de a importa suvuri din Corea a rezultat după, a apărut după acord, după acordul cu Magma. Dar înainte de încheierea negocierilor pe marginea acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Coreea de Sud. Deci, în ce privește secvența în timp, întrebările puse de diversi uh, deputați nu sunt corecte. Abia mai târziu a fost semnat acordul cu Coreea deci putem să răsturnăm acest raționament și să spunem că unele state membre au fost de acord cu acest acord numai după ce s-au respectat niște condiții și s-a aflat ce se întâmplă cu Opel. Deci, dacă vă uitați cum s-au petrecut uh, evenimentele în timp real, aceasta este concluzia la care veți ajunge. În orice caz, eu spuneați că din uh, Coreea vin de 15 ori mai multe mașini decât se duc din Europa în Coreea. Cred că este o eroare de calcul și belgenii și toți uh, greșim. Spre Coreea se exportă 130.000 de mașini și nici așa nu e corect pentru că e vorba de două piețe foarte mari și dacă uh, le comparăm, piața coreeană e mai mică decât piața europeană, deci este ca și cum am uh, compara merele cu perele cât privește pătrunderea pe piață, este, nu putem vorbi de același procent dacă vorbim de exporturi dinspre Coreea spre Uniunea Europeană sau invers. Și apoi, dacă vrem să evaluăm situația pieței, Recent, producătorii coreeni au deschis uh, fabrici foarte mari în Belgia și în Republica Cehă și cred că mai e una în Slovacia. și ei pot produce cam o jumătate de milion de mașini pe an, așa că în viitor mașinile coreene vor fi construite în Europa. Și vor fi mașinile care vin pe piața europeană. Deci se face clar un transfer. și piața este, producția este mutată pe piețele mari unde se poate vinde producția și acum vorbim din nou despre Opel și să sperăm că o să ajungem la o soluție bună, cred că nu trebuie să uitați că producătorii îi urmează pe clienți și nu invers. Este lucru cel mai important, motivul cel mai important pentru anumite hotărâri uh, uh, în această piață automobilistică care este în scădere în Europa. Și unii producători de mașini se află acum în situație financiară destul de neplăcută. Și ultimul comentariu. Vreau să vă atrag atenția asupra acordurilor multilaterale și bilaterale, apropo de ce spunea domnul Moreira. Runda de la Doha durează din 2001 și tot nu avem un răspuns. Noi suntem în favoarea multilateralismului și uh, ar trebui să uh, ajungem cu Doha la o încheiere plină de succes, dar trebuie să și să menținem toate elementele de dezvoltare din Doha. Iar cadrul multilateral ne dă cadrul juridic cel mai sigur pentru uh, comerțul internațional. Dar în timp ce așteptăm să se petreacă acest lucru, să se încheie Doha, nu putem să stăm cu mâinile pe piept și să nu facem nimic bilateral. Deci, bilateral, cred că nu putem uh, avea decât acorduri care depășesc cadrul stabilit de Doha. Deci hotărârile luate nu subminează Doha. Iată de ce avem acest acord cu Coreea. Nu vrem să subminăm acordurile multilaterale. Dacă uh, și nu vrem să facem acest lucru și nu vrem să-l facem nici în viitor. Mulțumim, domnule comisar. Închidem astfel dezbaterea pe marginea acestui punct din ordinea de zi. Următoarea sesiune va avea loc mâine joi 11 februarie 2010 de la ora 9 la ora 13 și apoi de la ora 15 la ora 17. Ordinea de zi este publicată în, sesiune, în documentul respectiv și pe pagina 8. Bună seara, stimați colegi!